Dear colleagues, I would like to... Dragi colegi, aș dori să-i spun bun venit candidatului pentru postul de comisar pentru acțiune climatică și energia, domnului Miguel Arias Canieta, la această audiere publică organizată în comun de Comisia pentru Mediu, Sănătatea Publică și Siguranța Alimentară și de Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie. <coughs> If you wait, I'm going to explain. One moment. Dacă aveți puțină răbdare, o să vă explic. Miguel Arias Canieta este astăzi parlament, este membru al Parlamentului European. A fost de asemenea uh, eurodeputat din 1986 uh, 1999, a fost președinte al uh, Comitetului Comisiei pentru Pescuit și al Comisiei pentru Dezvoltare Regională din 1997 până în 1999, din 2000 până în 2004 a fost ministru pentru agricultură în Spania și ministru pentru mediu și alimente între anii 2011 și 2014. A reprezentat Spania la delegația Uniunii Europene a Spaniei la summiturile de la Doha și de la Varșovia. Portofoliul de care urmează să se ocupe dumnealui are uh, puncte comune și cu comisiile pe care le-am amintit uh, acum. În ceea ce privește Comisia Envia Parlamentului European, noi ne dorim să ajungem la o economie cu emisii reduse de dioxid de, de carbon între prioritățile noastre uh, printre acțiunile climatice, m-aș referi la următoarele trei puncte. Un leadership eficace al Uniunii Europene în ceea ce privește negocierile internaționale privind schimbările climatice în perspectiva anului 2015, de asemenea, importanța unui cadru climatic și energetic pentru anul 2030 și necesitatea de a reforma piața de de, de carbon în Uniunea Europeană și, în mod special, a schemei de comercializare a certificatelor de emisii. Aș dori să vă aduc aminte că Parlamentul audiază comisarii desemnați pe baza angajamentului lor european și pe baza competențelor personale. Analizăm de asemenea capacitatea de a comunica și cunoașterea portofoliului de care urmează să se ocupe. Înainte acestei audieri, Candidatul la postul de comisar a răspuns în scris întrebărilor transmise dinainte de Parlamentul European, răspunsuri pe care le, le, ați, le aveți la dispoziția noastră deja din 26 septembrie. Înainte să vă aduc aminte despre cum vom organiza această audiere, voi da cuvântul domnului Buze, președintele Comisiei ITRE. Vă mulțumesc foarte mult, stimate coleg Lavia. Coprezidăm această întâlnire și permiteți-mi să îi spun și eu bun venit uh, candidatului pentru postul de comisar, uh, domnului Miguel Arias Canete. Sunteți membru al Parlamentului European, deci sunteți uh, ca acasă. Bun venit și colegilor de la Comisia ITRE. Avem nevoie de cooperare între cele două comisii. În, pe parcursul primului mandat am fost membru al ambelor comisii, atât al Comisiei Envi cât și Comisiei ITRE. Bun venit tuturor celor uh, prezenți aici în sală, reprezentanților societății civile europene, ai ONG-urilor, reprezentanții ai uh, statelor membre și tuturor celor care urmăresc această audiere publică pe pagina de internet a Parlamentului European. Această audiere este transmisă printr-un flux continuu pe internet, după cum știți. Permiteți-mi câteva uh, cuvinte la început. Comisia noastră este competentă pentru politica ener- energetică și are un interes uh, major în ceea ce privește viitorul uh, portofoliu al uh, comisarului desemnat. Există trei puncte importante. Uh, eficiența energetică, reducerea consumului de energie și uh, noile forme regenerabile de, de energie sunt uh, strâns, strâns legate între ele și cu aspectele de mediu. Un alt aspect important uh, este cel al uh, asigurării aprovizionării energetice, dezvoltarea rețelelor inteligente, energetice. Dezvoltarea acestor rețele, cercetarea în domeniul energetic, uh, îndeplinirea Uniunii Energiei țin de competențele Comisiei ITRE. Așteptăm cu nerăbdare să-l ascultăm pe candidatul la postul de comisar, de să aflăm care sunt intențiile dumnealui în acest uh, domeniu Știm foarte bine că politica energetică a Uniunii Europene se bazează pe un triunghi uh, cunoscut, uh, format din securitate, din prețuri uh, redusă și durabilitate din punctul de vedere al acțiunilor climatice. Și toate aceste obiective trebuie să se afle într-un echilibru. Un echilibru care va respecta, care va, reprezintă o sarcină importantă pentru comisarul responsabil pentru energie și acțiuni climatice. Trebuie să ajungem la o armonie între instrumentele pe care le dispunem și obiectivele pe care ni le-am stabilit. Și la sfârșit aș dori să subliniez faptul că este, este esențial să ne consolidăm competitivitatea într-un mod uh, durabil și să uh, depășim punctele, uh, poziția slavă de dependență energetică. Deci avem uh, o agendă încărcată pentru viitorii 5 ani și mă bucură faptul că am reușit să organizăm împreună această audiere. Domnule Lavia, aveți din nou cuvântul. We have a request of point of order. Da. Cineva dorește să intervină din sală? Da. Domnilor președinți, îmi pare rău să intervin acum, dar înainte de a trece la audierea propriu-zisă, Aș vrea să vă prezint uh, o moțiune uh, din partea grupului SID. În ultimele 72 de ore, domnul uh, candidat la postul de comisar, domnul Caniete, și-a schimbat de două ori declarația de interese financiare în fața Parlamentului European. Asta produce confuzie în legătură cu evaluarea corectă sau nu a îndeplinirii obligațiilor financiare. Așa că vreau să vă cer în mod formal celor doi președinți a celor două comisii reprezentate aici. Președintele intervine, mă scuzați, doamna Van Brem, dar nu este o moțiune de ordine aceasta, vă rog. Este o chestiune foarte importantă, domnule președinte. Both, you, both of you to get in contact. Vă cer ambilor președinți să luați legătura cu președintele Comisiei Jurii și să vă asigurați că situația referitoare la declarația de interese financiare este clarificată. Deci, înainte de o evaluare a domnului uh, Caniete, avem nevoie de un aviz din partea Comisiei juri în legătură cu această schimbare de două ori în ultimele 72 de ore. Aceasta este cererea mea din partea grupului D. It is clear that we are going to check. E clar că vom face această verificare înainte de evaluare. Și acum vă voi explica cum se va structura această audiere și mă scuzați, dar voi trece la italiană acum. Candidatul la postul de comisar va avea ocazia să facă o declarație introductivă și în audierile pe care le-am organizat în trecut la Comisia ITRE, a, o astfel de intervenție era de 15 minute. La cele două audieri pe care le-am organizat, a, am avut doar 10 minute și tocmai de aceea și astăzi vom oferi doar 10 minute candidatului la postul de comisar. Însă, dacă doriți, domnule Caniete, putem da dovadă de flexibilitate și același lucru îl vom face și pentru toate celelalte audieri pe care le organizăm în comun. În plus, domnul comisar va avea 5 minute în plus la sfârșitul audierii pentru a trage concluziile. După prima intervenție vom avea 45 de întrebări din partea deputaților, um, întrebări care sunt organizate după principiul ping-pong. Deci un minut pentru fiecare întrebare și două minute pentru răspuns și fără drept de replică, fără întrebare suplimentară. Întrebările nu au fost uh, grupate pe teme. Primele întrebări vor fi din partea reprezentanților grupurilor politice și intervenția după aceea se va face în funcție de ordinea utilizată și la plenară. Aș vrea să rog pe toți cei prezenți astăzi să respecte timpul pe care l-au la dispoziție. Avem și o marjă de 5 secunde de toleranță pentru eurodeputați și de 10 secunde pentru domnul candidat, după care se va întrerupe microfonul. Veți vedea că va apărea pe ecran și un asterix pentru a ține cont de timpul pe care îl aveți la dispoziție. Interpretarea a fost prevăzută în 23 de limbi și de aceea vreau să cer tuturor celor care vor interveni, dacă doriți să utilizați limba dumneavoastră maternă și vă reamintesc că pentru interpretarea simultană ar fi bine să nu vorbiți foarte rapid. Această dezbatere se transmite live pe internet, pe pagina web a Parlamentului și se va putea asculta și a posteriorii după ce se va încheia această audiere. Și acum am să dau cuvântul domnului